Colegas, vamos a proceder a las explicaciones de voto. Tenemos... Dragi colegi, vom trece la explicațiile votului. Avem 16 persoane înscrise. Aș dori să amintesc tuturor membrilor că această procedură le permite să își înmâneze textul înscris, astfel încât ei nu trebuie să se grăbească să ia cuvântul acum. Din potrivă, dacă simt că se pot exprima mai bine în scris, în monitorul oficial, sunt liber să o facă. Avem, uh, fiecare vorbitor are câte două minute, câte un minut, mă scuzați, cu privire la Uh, prezentarea Colegiului Comisarilor cu privire la acordul cadru între Parlament și Comisie. Primul ar fi domnul Mastela, dar nu este prezent în sală. Domnul Mastela are cuvântul. Vă rog, un minut. Grazie. sente. Grazie. domnule președinte. Acordul cadru pe care tocmai l-am votat a... Domnule președinte, nu merge microfonul? Nu mă auziți? Ba da, ba da, ba da, se aude. Spuneam că acordul cadru... Aveți cuvântul, domnule Bastela, spune președintele, vă auzim perfect. În ceea ce privește rolul Parlamentului European, acesta este ameliorat și s-a dezvoltat datorită intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona. Ne-am uh, exprimat încrederea față de președintele Barroso și considerăm că este esențială colaborarea mai strânsă și dialogul regulat între cele două instituții ale noastre. În orice caz, noi ne luăm angajamentul să dezvoltăm un dialog în legătură cu marile teme importante și cu propunerile legislative însemnate. Domnule președinte, instituțiile noastre vor trebui să uh, pună în practică așa numita metodă democratică prin realizarea de parteneriate speciale pentru a apăra adevăratul interes european. Este o răspundere mai mare pentru Comisie, dar și pentru noi care suntem reprezentanții cetățenilor din întreaga Europa. Toate aceste obiective necesită un angajament din partea tuturor, din partea Comisiei, a Parlamentului European, a Parlamentelor Naționale și așa mai departe. Europa aceasta ne este cerută de cetățeni și trebuie să le o garantăm în următorii cinci ani. Mulțumesc! Domnul Poselt are cuvântul. Domnule președinte, am votat pentru comisie și susțin și acordul cadru, care este un progres istoric. De ce am votat însă împotriva rezoluției? Ei bine, pentru că am primit-o ieri în forma sa finală și nu am putut să o discutăm și întotdeauna în detalii se uh, regăsesc problemele. Am așadar îndoiel cu privire la formulări, cu privire la drepturile uh, parlamentarilor, cu privire la uh, momentul în care uh, Comisia poate participa la conferința președinților și așa mai departe. De aceea, uh, la ultima negociere a textului am dorit să se facă unele Uh, modificări, s-a spus că Parlamentul are nevoie de mai bună, de mai multă putere și, într-adevăr, avem nevoie de mai multă democrație, nu de mai puțină democrație și avem nevoie de mai multă democrație chiar și în Parlament. Mulțumesc, domnule Posselt. Acum, Daryl Hannan. Mulțumesc, domnule președinte. Nimeni nu poate să creadă că acești 27 de candidați sunt cei mai calificați pentru funcția de comisar european din cei jumătate de miliard de cetățeni europeni. Um, iar Comisia Europeană are o competență sporită uh, și noi pe cine desemnăm pentru exercitarea acestor uh, competențe? Este vorba de candidați numiți de guverne în drept de uh, mulțumire pentru serviciile aduse pentru statul respectiv. De pildă, baronesa Ashton, candidata țării noastre. Se spune că guvernul francez se opune pentru că, nu vor, pentru că doamna Ashton nu vorbește limba franceză, dar asta este defectul barones, cel mai mic al baronesei Ashton, care uh, nu a trecut niciodată prin votul universal. Și cum uh, poate să dea lecții de democrație Uniunea Europeană Cubei și altor țări în momentul în care în altul reprezentant al Uniunii Europene este doar un funcționar neales? Uh, baronesa Ashton uh, și uh, prietenii săi ar Uh, nu înseamnă neapărat că sunt anti-europeni, dar, uh, uh, dar dacă um, ar fi avut de câștigat alături de amicii săi, Europa ar fi rămas dezvinată și am fi avut în continuare de suferit. Tiene la palabra, vamos a tocar ahora las... Vorbitorul este întrerupt. Bun, acum o să ne referim la explicațiile de vot privind colegiul de comisari. Începem cu domnul Spacic președinte. Și eu aș dori să uh, felicit noul colegiu al comisarilor, însă vreau să vă atrag tuturor atenția asupra anumitor fapte care au fost date uitării în discuțiile din diferitele grupuri politice și din plenară și mă refer la procedura de numire. Atunci când s-a discutat în grupul nostru, eu am mai spus că candidații ar trebui să fie susținuți de cel puțin două treimi din membrii parlamentelor naționale și nu să fie numiți direct de guverne pentru postul de comisar europeni. Asta este un lucru și mai vreau să menționez un alt aspect important, și anume că noua comisie trebuie să dea o atenție deosebită protejării oamenilor de afaceri europeni de uh, importuri din state care nu sprijină aceleași valori ca ale noastre. Mă refer la valori de protecție a mediului, garanții sociale și instituții democratice. Acestea sunt uh, elementele esențiale care trebuie să beneficieze de finanțare adecvată. Trebuie să înțelegem că importurile din aceste state dăunează competitivității oamenilor de afaceri din uh, statele noastre membre. Are cuvântul domnul Henan, care poate să-și continue intervenția anterioară. A ver, voy a, voy a, ver unde stava. Mulțumesc, domnule președinte. Unde rămăsesem? Baronesa Ashton și amicii săi um, ne spun că suntem anti-europeni, dar dacă uh, ei ar fi fost câștigători în Europa, am fi, fost, am fi în continuare sub marxist și niciun democrat adevărat nu poate să sprijine o astfel de candidatură. Și uh, dacă vorbim despre integrare europeană, atunci uh, Parlamentul European ar trebui să se judece singur. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Trecem acum la explicațiile de vot privind numirea Comisiei, Începem cu doamna Eva Tanichi. Eu sunt foarte contentă de aver dat il mio voto favorevole. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte mulțumită să fi putut să votez pentru acest uh, Colegiul al Comisa Comisarilor. Este vorba de comisari care au programe foarte clare uh, de lucru. Uh, mai ales aș dori să-l menționez pe domnul Tajani, care um, are uh, planuri foarte bune și care ne-a lăsat o, um, o impresie foarte bună. Și și alți um, comisari ne-au dat o foarte bună impresie. Mulțumesc, domnul, doamnă Zanichi. Domnul Iar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Avem mari provocări în Europa, deci este important să salutăm faptul că avem o comisie care poate acționa. În plus, este foarte important, chiar decisiv, o bună cooperare între comisie și Parlament – Votul de astăzi este o bună bază pentru asta. Parlamentul are dreptul de codecizie și, este, și are așadar aceleași drepturi în uh, toate uh, măsurile luate de comisie. În acest sens vom colabora și coopera în mod intens cu comisia, cu încredere, dar nu fără critică. Mai ales acordul SWIFT ne arată că nu mai pot fi decise uh, lucruri fără Parlament Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnul Antonioți acum. Grazie, președinte. Onorevole colegi, eu votat... Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru Comisia Barroso pentru că sunt convins că va fi la înălțimea provocărilor impuse de criza economică și financiară la care trebuie să reacționăm cu hotărâre și curaj. Sper că anumite subiecte care sunt deosebit de importante pentru mine vor fi uh, tratate cu atenția pe care o merită. Și vreau să mă refer mai ales la politica regională. Aceasta joacă un rol fundamental în domeniul creșterii și dezvoltării teritoriilor noastre și nu trebuie în niciun caz să uh, fie afectată de reforma bugetului european. Sper că vom uh, fi în măsură să dezvoltăm instrumente financiare specifice pentru susținerea sectorului social. Și vreau să urez mult succes noi comisii. Domnul Cearnețchi. parę miesięcy temu z pełnym przekonaniem głosowałem za kandydaturą pana przewodniczącego barroso na szefa komisji. Mulțumesc. Eu am votat uh, pentru domnul Barroso, președintele Comisiei, acum cinci ani, pentru că nu exista nicio alternativă. Domnul Juncker, domnul Verhofstadt, atât. Astăzi am votat pentru domnul Barroso din nou, dar uh, vreau să vă spun cu inima îngreunată că uh, comisia actuală nu este scutită de probleme și nu pot să sprijin o comisie în rândul căreia se află un comisar care acum învață cum merg lucrurile. Dacă ar fi fost un student în sesiune la universitate, ar fi picat examenul și fost dat afară din universitate fără diplomă. Eu nu pot să sprijin o comisie în care uh, comisarul danez dorește să elimine uh, anumite elemente din uh, economia țării noastre. Mulțumesc, domnul John Higgins, are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat împotriva numirii noi comisii pentru că ar continua cu politicile de dreapta neoliberale care deja au dus la această criză dezastroasă în economiile capitaliste a multor state membre ale Uniunii Europene. Această așa numită nouă Comisie Europeană va fi același vin stătut aceeași, cu aceeași etichetă neoliberală Barroso aceste politici de dereglementare neoliberale uh, sunt aceleași și au consecințe dezastroase pentru viețile oamenilor uh, din clasa muncitoare și asupra standardului de viață. În ceea ce privește criza din Grecia și din Irlanda, leadershipul Uniunii Europene a decis că clasa muncitoare va fi cea care va plăti prețul, în timp ce bancherii și cei din domeniul financiar vor fi salvați. Trebuie să ne mobilizăm împotriva acestor politici dezastroase și să ne impunem pentru o Europa într-adevăr uh, democratică, ceea ce include și uh, votul împotriva acestei comisii. Vă mulțumesc pentru a treia explicație de vot, domnul Hannan. Mulțumesc, domnule președinte. Nu mai spun nimic. Mulțumesc, domnule Hennen, pentru că economisiți timp și dăm cuvântul domnului Van Hecke. Eh, Mulțumesc, domnule președinte Am ascultat în această dimineață o serie de discursuri, dintre care foarte multe ne cereau să nu susținem Comisia Europeană. Aș dori să-mi folosesc timpul de vorbire foarte limitat ca să subliniez ceva, să subliniez, de exemplu, faptul că această nouă Comisie Europeană merge, de fapt, foarte departe în susținerea uh, Uh, aderării Turciei, Turciei musulmane la Uniunii Europene și asta în ciuda faptului că marea majoritate a cetățenilor europeni sunt împotriva acestui fapt. Comisia Europeană cere o nouă politică a migrației care va permite ca milioane, chiar zeci de milioane de cetățeni non-europeni să vină pe continentul nostru care are deja zeci de milioane de șomeri. Cred că merită să mai subliniez faptul că niciunul dintre comisari nu și-au luat niciun fel de angajament în legătură cu deficitul democratic, ceea ce în sine este un motiv suficient pentru a vota împotriva Comisiei. Mulțumesc, care cuvântul domnul Speroni. Grazie, președinte. De la noua comisiune nu abbiamo. Mulțumesc foarte mult. Nu am primit niciun răspuns uh, mulțumitor de la noua comisie în ceea ce privește combaterea migrației ilegale în Uniunea Europeană și asta ar fi un motiv suficient în sine pentru a, a vota împotriva comisiei pentru a nu fi de acord cu programul său, dar mm, mai e ceva. Comisia și președintele său uh, au au fost foarte reticenți în acceptarea legislației provenite din partea Parlamentului European, ceea ce este o insultă la adresa democrației, pentru că, din câte înțeleg eu, noi suntem singurii aleși în mod direct de către cetățenii europeni și în momentul în care nu ne se respectă dreptul la inițiativă sau în momentul în care acesta se, se încearcă o atenuare a acestuia, chiar dacă noul uh, tratatul uh, de, noul tratat de la Lisabona prin articolul 225 ne dă aceste competențe, iată și acesta este un motiv suficient pentru a nu acorda sprijin domnului Barroso și comisiei sale. Domnul Kamal, mulțumesc, domnule președinte, când vă uitați la pletora de candidați pe care i-am văzut astăzi, cred că majoritatea deputaților din acest Parlament au, ar spune că unii au fost buni, alții foarte buni, unii slabi și alții foarte proști. Din uh, păcate, nu toți ne-au răspuns la întrebările pe care le-am pus în legătură cu trecutul lor. Dar noi, ca membri ai Parlamentului European, nu am putut să votăm separat pentru sau împotriva anumitor comisari. A trebuit să-i acceptăm sau să-i respingem în bloc, ceea ce este foarte trist și din acest motiv eu m-am abținut. Domnul Barroso a vorbit despre o reacție europeană la criză. Dacă chiar dorim să răspundem crizei, haideți să ne asigurăm că nu dezvoltăm și mai multe reglementări neadecvate. Haideți să ne asigurăm că avem evaluare de impact la fiecare directivă sau fiecare regulament. De exemplu, directiva cu privire la investiții, care va reduce fondurile disponibile pentru întreprinzătorii din Europa pentru antreprenori, care va reduce investițiile. Dacă am putea să reducem numărul de regulamente, ar fi mult mai bine. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum are un minut domnul Deva. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am fost ales pentru a reforma Uniunea Europeană. A vota în bloc pentru 27 de uh, comisari este ca de obicei. Nu este transparență, nu este uh, responsabilitate. Domnul Barroso se bucură de încrederea mea personală, la fel și alți Uh, comisar cu care am mai avut de face în trecut. Dar asta nu înseamnă un vot de încredere pentru întregul colegiu al comisarilor. Fiecare comisar este unic din punct de vedere al istoriei sale politice. Nicio altă persoană într-o așa numită democrație nu are posibilitatea să inițieze, să legifereze și să aplice aceeași legislație și să nu fie ales individual. Numai aici se întâmplă asta și de, din acest motiv a trebuit să mă abțin. Mulțumesc, domnule Deva. Domnul Claes are cuvântul acum. Ja, dank u voorzitter. Ik heb tegen die nieuwe commissie gestemd omdat er geen enkele... Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat împotriva noii comisii pentru că nu ni s-a dat de înțeles că aceasta va încerca um, să reducă prăpastia uh, între instituțiile europene. Avem uh, un nou comisar pentru extindere și am participat la audierea sa uh, a Fed. Se pare că mm, nu dorește să asculte obiecții la adresa aderării Turciei la Uniunea Europeană, Turcia care este în afara Europei. Uh, S-ar putea ca acum uh, migrația să sporească și să ne confruntăm cu alte probleme, iar până la urmă tratatul de la Lisabona este un instrument îngrozitor care nu ne garantează nici pe departe un viitor roz. Mulțumesc foarte mult. Domnul Batten, un minut. Domnule președinte, eu am votat împotriva Comisiei pentru că nu doresc să fiu guvernat de niciun fel de Comisie Europeană, indiferent de alcătuirea sa. Dar votul împotriva acestei comisii specifice are motive bine întemeiate la bază. Mulți, unii dintre membri au fost comuniști sau asociați cu comuniștii și mă refer la domnul Barroso, domnul Șepcovici, domnul Füle, domnul Pibalks și domnul Potocnic, ca să numesc doar pe câțiva dintre ei. Baroneasa Ashton a fost casiera campaniei pentru uh, dezarmare nucleară, ceea ce era ceva peste o organizație comunistă finanțată de blocul sovietic. Ea nu este competentă pentru a fi eh, responsabilă de politica externă și de securitate comună. Această nobilă baroneasă a luptat împotriva intereselor țării sale, care era amenințată nuclear de dușmanii săi. Europa se îndreaptă ca un somnambul către dezastru. Suntem acum guvernați de comuniști, de colaboraționiști și de incompetenți. Mulțumesc, domnule Betten. Domnul Kelly are cuvântul un minut eu am votat pentru comisie astăzi pentru că, având în vedere circumstanțele, a fost lucrul corect. Avem ne- aveam nevoie de o comisie și avem una acum. Însă, s-a menționat de către colegii mei că ar fi un sistem mult mai bun dacă am putea să alegem fiecare comisar individual decât să alegem pe toți în bloc. Dacă ar fi să alegem o echipă sportivă, am alege fiecare membru după meritele proprii, nu o echipă întreagă, pentru a obține cele mai bune rezultate. De aceea susțin schimbarea regulilor astfel încât să ne asigurăm că data viitoare fiecare comisar va fi ales în mod individual, astfel încât să ne asigurăm că fiecare este suficient este suficient de competent astfel încât să obținem rezultatele dorite. Până atunci însă aștept cu nerăbdare să lucrez și să colaborez cu Comisia în următorii 5 ani. Ultimul coleg înscris la cuvânt, domnul Rubic. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că astăzi um, am avut o majoritate în uh, Parlament. Unitatea ne unește în Europa și de aceea mă bucur că am putut vota această comisie. Cred că numai o uh, Europa funcțională și performantă poate să uh, aibă succes și acest vot a confirmat intenția noastră de a face astăzi, pentru că până la urmă nu se poate distribui decât ceea ce s-a produs înainte. Așadar, trebuie să uh, construim mai departe și să punem în centrul atenției dezvoltarea și cercetarea. nu este foarte logic să-i facem pe bogați săraci, dar este o cauză nobilă să facem pe săraci bogați. Acesta ar trebui să fie obiectivul Europei. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, dragi colegi. Am încheiat runda uh, explicațiilor de vot. Sesiunea se suspendă până la ora 15. Vă mulțumesc. Poftă bună la prânz.